menține dinamica creată de implementarea directivei serviciilor. Mulțumesc! Grazie. Da, mulțumesc. La discussione è chiusa, la votazione... Am încheiat discuția, se va vota mâine la 12.30. Ora l'ordine del... Acum avem pe ordinea de zi raportul doamnei Wallace privitor la soluționarea alternativă a litigiilor în materie civilă, comercială și de familie. Dau cuvântul raportoare pentru 4 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Soluționarea alternativă a, a disputelor Uh, în domeniul civililor și civil și comercial se concentrează la ora actuală pe chestiuni legate de consumator. Noi ne concentrăm uh, pe asigurarea accesului la justiție și uh, făcând acest lucru dorim să găsim, dorim să facem acest lucru încurajând tranzacțiile transfrontaliere, pentru că prea mult timp, pentru prea mulți timp, pentru prea mulți ani ne-am temut că drepturile nu sunt respectate. Justiția tradițională este foarte complicată, înceată și scumpă. A venit momentul să încurajăm tranzacțiile transfrontaliere, însă trebuie să încurajăm o nouă cultură de justiție civilă, o cultură care este diferită, mai rapidă, mai ieftină, și de natură conciliatorie și care să aducă în același timp și rezultate. Mulți ani a existat o rețea foarte dezlânată de uh, um, organizații care asigurau disputele, uh, soluționarea disputelor pe căi alternative. ECCNet, FinNet și EEJNet. Însă aceste rețele nu au asig- nu s-au asigurat că cetățenii uh, chiar beneficiază de aceste uh, variante alternative. Cetățenii știu să se adreseze tribunalului, dar nu știu că există și o alternativă. Vrem să ne asigurăm că sistemele care există beneficiază de publicitatea necesară. Vrem să ne asigurăm că există un sistem general la care să aibă acces orice consumator. Un sistem ADR care um, să permită oricărui consumator să-și soluționeze litigiul și vrem să ne asigurăm că sistemele care există sunt de calitate bună, că cei care furnizează servicii de ADR sunt bine pregătiți și că um, calitatea acestor servicii este monitorizată independent. Aceasta este direcția în care vrem să mergem. Dar nu doar în domeniul ADR. Dorim să existe și ODR, și anume o soluționare a litigilor pe internet. Pentru că uh, cetățenii uh, cumpără produse pe internet transfrontalier și trebuie să existe și un mecanism care să îi ajute să și rezolve conflictele pe internet. Însă nu trebuie să ne limităm la, asigura, la, la activitate într-un singur domeniu al litigiilor cu consumatorilor. Trebuie să ne gândim și la alte instrumente comunitare și să lucrăm împreună cu ele. Uh, Um, se fac propuneri pentru dreptul um, contractual, pentru um, căile de atac colective și toate aceste elemente trebuie să aibă un element ADR. ADR trebuie să însemne o nouă formă de justiție europeană transfrontalieră, de o schimbare în cultura secolului 21. Trebuie ca uh, acest lucru să meargă dincolo de obstacolele prezentului, dar important uh, este să facem acum schimbarea importantă pentru consumatori și uh, să ne asigurăm că și tranzacțiile transfrontaliere sunt acoperite. Trebuie ca aceasta să fie prioritatea noastră și uh, știu că Parlamentul așteaptă cu mult interes propunerea Comisiei înainte de sfârșitul acestui an. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Începem acum procedura intervențiilor spontane. Hai cuvântul domnul Mesaroș, vă rog az alternatv vitarendezési eljárás mára meghatározott társadalmi. Mulțumesc. Această metodă a soluționării alternative a litigiilor este o metodă foarte răspândită în domeniul comercial. Comisia Juridică și doamna Wallis și a redactat uh, acest raport plecând uh, de la faptul că au existat numeroase semnale privind necesitatea unei unui proces mai transparent uh, și mai coordonat la nivel unitar în Europa acestei metode. De aceea este necesar ca statele membre și organizațiile de specialitate să conlucreze în mod mai eficient. Trebuie ca cetățenii să fie informați cu privire la diferitele posibilități oferite de această metodă, care poate aduce și economii importante. Pe lângă garanții, uh, Europa trebuie să informeze și cu privire la avantajele acestei metode. Mulțumesc, ai cuvântul doamna Raitova. Mulțumesc. Am uh, susținut această inițiativă cu o rezervă, și anume includerea dreptului familiei în domeniul de aplicare, pentru că uh, dreptul familiei este apanajul statelor membre Uh, sunt dispute foarte complicate, litigii foarte complicate, adesea incluzând uh, uh, copiii și acestea trebuie soluționate de personal specializat. Uniunea Europeană nu trebuie să se implice în acest domeniu. Totuși, salut sistemul soluționării alternativă, alternative în materie civilă și comercială, mai ales în ce privește consumatorii, pentru că sunt Eh, este un sistem mai rapid și mai uh, puțin costisitor. Uh, <clears throat> trebuie să fie susținut și pe internet și să fie pe deplin automatizat ca să fie mai atractiv și pentru oamenii de afaceri și ca să se respecte principiul transparenței, imparțialității, echității, justiției. De multe ori am spus că ar trebui să utilizăm experiența cu ADR-ul din uh,

Grazie. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Costa. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am apreciat uh, raportul doamnei Wallace în legătură cu metodele alternative de soluționare a litigiilor și faptul că include o agendă generală pentru justiție și creștere transversală pentru toate uh, domeniile, inclusiv tranzacțiile civile și litigiile de familie. Eu cred că uh, o implicare a Europei în dreptul familiei e de mare importanță, pentru că din ce în ce mai multe uh, litigii, separări, divorțuri în uh, Uniunea Europeană înseamnă că uh, există din ce în ce mai multe litigii între soți, adesea de naționalități diferite, pe spezele copilor, până la urmă. Experiența ne arată că um, o um, instanță neutră asigură uh, găsirea unor soluții imparțiale. Pur respectul de la subsidiarietate. Dar sigur, asta uh, trebuie aplicat cu respectarea subsidiarității, mai ales uh, regulamentul Uniunii Europene din 2005 pentru răspunderea uh, părinților Rolul del mediatore Parlamento europeo. Quindi auspico che la Commissione. Și îmi doresc ca și Comisia Europeană să se gândească la acest aspect față de statele membre. Mulțumesc. Se la parola all'on. Mulțumesc, are cuvântul accesul la justiție este unul dintre drepturile fundamentale. În ceea ce privește sistemul ADR, aceasta, acesta reprezintă o soluție alternativă care duce la o rezolvare a problemelor fără apelarea la tribunal. Permite de asemenea utilizarea unui terț din exteriorul um, tribunalului, o cale extrajudiciară. Aceasta este o alternativă foarte eficientă din punct de vedere al costurilor. Foarte puține persoane însă cunosc uh, modul în care se poate face o cerere pentru soluționarea litigiului prin varianta alternativă. De aceea cred că ar trebui să informăm mai bine cetățenii în ceea ce privește posibilitățile de care dispun, pentru că astfel putem evita confruntările și uh, oferim cetățenilor uh, o variantă de soluționare a unui litigiu care este bună pentru toate părțile. Însă soluția trebuie să fie bine echilibrată astfel încât uh, justiția să se facă pentru toată lumea în mod echitabil. Mulțumesc! Se la parola Mulțumesc! Are cuvântul doamna Grazie, signora Da, Borska. Podporujem myšlienku hľadania dohody, považujem za prospešné. Mulțumesc, doamna președinte. Și noi susținem ideea găsirii unui numitor comun. Credem că este utilă armonizarea acestor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor, în special în ceea ce privește uh, dreptul uh, familiei și cel comercial. Soluționarea extrajudiciară are avantaje pentru ambele părți, însă familia nu face parte din competența organismelor cărora li se adresează acest raport. Și doamna Roitova a spus-o, nu putem uh, folosi un singur standard în acest domeniu pentru că ne aducem aminte de o problemă care a fost cauzată de încercarea de a crea un sistem al divorțului european. În aceste chestiuni, copiii nu vor fi reprezentați, de exemplu. Acesta va fi o problemă. La parol. Mulțumesc. Ai cuvântul, domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sistemul ADR în uh, materie civilă și de familie poate deveni un mod mai uh, rapid, mai ieftin și mult mai uh, calm de soluționare a litigilor. De aceea cred că este bine să informăm publicul cu privire la legislația existentă și cu privire la posibilitățile pe care le oferă aceste legi, în special în legătură cu regulamentul referitor la cererile de despăgubiri cu valoare mică, chestiunea legată de mediere în chestiuni penale și civile, comerciale și civile, mă scuzați. Și uh, este o variantă foarte bună pentru uh, litigiile interne, cât și transfrontaliere. De aceea sunt uh, pentru promovarea acestei variante alternative. De asemenea, utilizarea uh, unei metode de soluționare a litigilor extrajudiciară poate uh, ușura presiunea asupra familiei și partenerilor implicați într-un astfel de proces care la tribunal poate dura foarte mult. De aceea noi susținem ADR-ul la toate nivelurile. Mulțumesc! Grazie. Ehm, ora la parola al Mulțumesc. Care cuvântă acum, doamna comisar Reding, vă rog. Da, doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului, Comisia salută susținerea prioritară la metodele alternative a litigilor pentru uh, persoane fizice și juridice și, de asemenea, sugestiile dumneavoastră privitoare la propunerea de lege privitoare la ADR pentru uh, disputele, litigiile între persoane fizice a adop- a, Forumul pentru Piața Unică a adoptat o declarație anul acesta prin care a repetat apelul nostru. Știți sigur că ADR reprezintă una din cele 12 propuneri din legea pieței unice. Colegul meu, domnul comisar Dali, va face două propuneri legislative care vor fi adoptate pe comi- de comisie pe data de 23 noiembrie, o directivă cadru privitoare la ADR pentru uh, Uh, tranzacții între întreprinderi și alta uh, uh, care va asigura că și consumatorii și oamenii de afaceri au acces la ADR-uri pentru soluționarea disputelor între ele și se, se va sta, învința o platformă europeană pentru tranzacțiile online transfrontaliere între întreprinderi și consumatori vor fi acestea uh, primele măsuri pentru uh, înființarea unui sistem uh, eficient extrajudiciar. Comisia, de asemenea, după cum spune și raportul dumneavoastră, este conștientă că noi trebuie să ne ocupăm și de tranzacțiile între întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri pe durata consultărilor organizate de Comisia pentru tranzacțiile între, între, pentru litigiile între întreprinderi și consumatori, mediul de afaceri și-a exprimat uh, pre, uh, preferința pentru un tip diferit de instrumente care să se aplice uh, litigiilor între întreprinderi în mod specific. De aceea Comisia examinează în prezent diverse tipuri de metode alternative de soluționare a litigilor, mai ales în contextul litigilor între întreprinderi transfrontaliere, suntem într-o fază preliminară. Vom examina toate problemele care ar putea să apară și să uh, afecteze mediul de afaceri, mai ales uh, IMM-urile, uh, dar oricum am uh, fi în favoarea uh, unor propuneri și din partea dumneavoastră, desigur. Și sunt convins că până la urmă vom ajunge la un rezultat pozitiv concretizat printr-o propunere, doamnă raportoare. În ce privește directiva pentru mediere, este o opțiune viabilă pentru a uh, care ar putea fi aplicată mai ales în dreptul familiei, unde partenerii nu-și mai pot soluționa uh, singuri conflictele și uh, recursul la instanțe nu face decât să escaladeze, ducă la escaladarea conflictului dintre ei. Oricum, rezultatele ar fi mai uh, rapide și mai puțin costisitoare. Dumneavoastră știți că directiva privind medierea aplicată uh, peste tot, în, cu excepția Danemarcei, de la data de 21 mai 2011, se poate aplica la uh, probleme ce țin de dreptul civil, dreptul comercial, inclusiv uh, dreptul familiei și litigii între întreprinderi și consumatori, cu singura excepție acolo unde țările nu au libertatea de a își decide singure drepturile și obligațiile, conform normelor în vigoare. Parlamentul, sigur, și Comisia susține uh, și salută sprijinul Parlamentului pentru prevederile cele mai importante din Directiva pentru Mediere, care ar trebui să se aplice și alte, uh, altor programe de ADR, independente, imparțiale, sigur, ușor de pus în aplicare. Uh, ele trebuie considerate ca fiind standarde comune pentru uh, toate tipurile de ADR-uri. Acum, în ce privește uh, directiva pentru mediere, în urma deschiderea unor proceduri de încălcare în iulie împotriva 9 state membre care au întârziat în punerea în aplicare a directivei. Astăzi, 20 state membre au notificat Comisia că iau măsuri naționale pentru punerea în aplicare a directivei. Eu continui să monitorizez cu atenție situația din celelalte state membre. Mulțumesc! Grazie, comisar. Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat discuția. Se va vota mâine la orele 12 și e, 30 de minute. Ora l'ordine de... Acum trecem la raportul domnului Gura Hökmark.